Good morning, colleagues. Um, welcome back. Bună dimineața, stimați colegi! Bine ați venit! Sper că fiecare dintre dumneavoastră a avut o vară plăcută. Vom începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu are nimeni nicio obiecție, atunci o adoptăm. În primul rând, profilul lingvistic de astăzi, interpretare în daneză, malteză, croată și irlandeză nu vom avea astăzi, așa că începem cu recomandările coordonatorilor sub regula 205 Nominalizarea raportorilor, domnul Vistesen din partea ECR nominat, a fost nominalizat raportor pentru acordul între Uniunea Europeană și Islanda cu privire la Fondul pentru Securitate Internă, domnul Diaz de Mera de la PP la decizia Consiliului cu privire la Chiul Schengen cu sistemul de informații pentru vize pentru Republica Bulgaria și România, domnul Dalton de la ECR a fost numit raportor în pentru ECRIS știu că avem un punct important uh, pe ordinea de zi de la 9. Puteți să luați loc, dar vă rog să faceți în liniște. Vă mulțumesc. Doamna Sargentini a fost nominalizată raportor pentru raportul din propria inițiativă privind situația în Ungaria, conform rezoluției Parlamentului din data de 17 mai 2017. Și apoi nominalizarea raportorilor pentru avize, domnul Scripec din partea ECR pentru interoperabilitate în ceea ce privește sistemele de taxare rutieră. Atât. E comisia de acord cu recomandările coordonatorilor. Da, atunci uh, le adoptăm astfel. Și acum câteva informații legate de actele de punere în aplicare și executare. La 24 august 2017, Parlamentul a primit o, uh, de, o propunere de decizie a Comisiei cu privire la adoptarea programului de lucru pentru 2017 și finanțarea acțiunilor Uniunii în cadrul uh, Fondului pentru Securitate Internă. Sprijin financiar pentru cooperare poliționească, prevenirea și combaterea crimei și management de criză. Actul principal e regulamentul 514-2014. Această comunicare a fost făcută tuturor membrilor LIBE în uh, scrisoarea din 25 august și avem și un termen intern pentru uh, obiecții care a fost deja stabilit. Dacă cineva are obiecții, atunci trebuie să informeze secretariatul LIBE înainte de 8 septembrie 2017. Și încă un anunț, avem un vot electronic la ora 11, așa că vă rog să aveți cartelele de vot pregătite. Punctul 3, adoptarea proceselor verbale pentru data din nou, pentru 9 martie și 27 martie. Dacă nimeni nu are nimic împotriva, atunci adoptăm aceste procese verbale. Și astfel ajungem la punctul 4 Evenimente recente în Polonia și impactul lor asupra statului de drept. Avem un schimb de opinii cu primul vicepreședinte Franz Timmermans. E o plăcere să vă avem alături de noi astăzi la acest schimb de opinii în ceea ce privește situația din Polonia. Înainte să vă dau cuvântul, Aș spune câte ceva despre ce s-a întâmplat până acum. La data de 26 iulie, Comisia a făcut o recomandare cu privire la statul de drept în Polonia, care venea să sublimenteze alte două recomandări care au fost făcute în anul 2016. Așa cum știu și colegii, la data de 13 ianuarie 2016, Comisia a lansat un dialog cu privire la situația în Polonia, sub cadrul privind statul de drept, în ceea ce privește dezvoltările care au loc în statele membre, mai ales um, disputa juridică cu privire la Tribunalul Constituțional, nepublicarea judecăților care au fost făcute de Tribunalul Constituțional și de asemenea o revizuire în ceea ce privește legislația privind uh, Tribunalul uh, constituțional. În la 1 iunie 2016, Comisia a adoptat un aviz în ceea ce privește situația din Polonia și statul de drept. Apoi au urmat două recomandări privind statul de drept la 27 iulie și 21 decembrie. Amândouă sunt completate de această nouă recomandare făcută la 26 iulie. Stimați colegi, așa cum știți, această ultimă recomandare arată care sunt îngrijorările pe care le avem în ceea ce privește independența judiciară și separarea puterilor, ceea ce se întâmplă ca urmare a legislației adoptate de Parlamentul din Polonia. Acum apar noi recomandări și noi acțiuni pentru autoritățile din Polonia, astfel încât să facă față acestor amenințări sistematice la statul de drept. Recomandarea Comisiei a invitat guvernul polonez să vină cu un răspuns la probleme într-o lună și să spună Comisiei ce fel de pași vor lua în acest sens. În Parlament astăzi și noi din Comisia Libe avem rolul astăzi de a-l asculta pe domnul vicepreședinte Franz Timmermans, să avem un schimb de opinii și să examinăm propunerea făcută de Comisie. În primul rând va lua cuvântul domnul Timmermans și apoi va avea loc un schimb de opinii. Vă voi spune de pe acum că ne aflăm sub regula 206. Văd că sunt mulți membri care nu fac parte din LIBE astăzi în sală. În primul rând vor lua cuvântul cei din Comisia LIBE și apoi vom vedea că vor lua cuvântul și cei care nu fac parte din Comisia noastră. Domnul Timmermans va lua cuvântul timp de aproximativ 10 minute și vă rog să îmi spuneți dacă doriți să luați cuvântul. Întâi vor lua cuvântul coordonatorii, apoi membrii LIBE și apoi voi da dovadă de câtă flexibilitate pot astfel astfel încât să ia cuvântul și cei care nu sunt membri libe. Acum îi dăm cuvântul primului vicepreședinte care va lua cuvântul și la final, astfel încât să răspundă la întrebările care au fost adresate. Avem o oră și jumătate, pare un timp foarte lung, dar uh, pentru comisia noastră nu e un timp foarte lung, fiecare va putea lua cuvântul timp de două minute. Voi fi atent la ceas și vă rog să vă încadrați în aceste două minute de vorbire. Iar acum vă rog să-mi semnalizați dacă doriți să luați cuvântul. Domnule Timmermans, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ultima oară când am vorbit despre acest subiect era data de 27 martie. Astăzi vă voi face o actualizare cu privire la situația din Polonia, ce s-a schimbat de atunci. S-au adoptat patru legi de atunci în Parlamentul polonez, o lege în ceea ce privește Școala Națională de Magistratură, apoi o lege în ceea ce privește organizarea instanțelor ordinare, o lege privind Curtea Supremă și o lege privind Consiliul Național al Magistraturii. La mijlocul lunii iulie, Comisia, după ce a analizat cu atenție ceea ce se întâmplă, a constatat că aceste patru legi adoptate de Parlamentul din Polonia ar avea un efect negativ asupra independenței sistemului judiciar din Polonia și ar fi o amenințare sistemică pentru statul de drept. Până acum, două dintre aceste legi au fost uh, au fost suprimate de președintele Duda. Totuși, faptul că au fost semnate aceste patru legi, viitorul celorlalte două este neclar, înseamnă că trebuie să spunem foarte clar care ne sunt îngrijorările într-o nouă recomandare privind statul de drept. Aceasta a treia recomandare am trimis-o Poloniei în 26 iulie. Completează primele două recomandări și arată îngrijorările grave ale Comisiei în ceea ce privește reformele plănuite în Polonia pentru sistemul judiciar. Se cere autorităților poloneze să reinstaureze independența eh, Tribunalului Constituțional, care este cel care garantează Constituția poloneză. Comisia a cerut autorităților poloneze să răspundă la aceste îngrijorări în termen de o lună. La data de 28 iulie, Comisia a lansat, a lansat o procedură de uh, neîndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește organizarea instanțelor ordinare după publicarea acestui document în aceeași zi și am cerut un răspuns într-o lună. Peste un an, Comisia și-a tot exprimat îngrijorările în ceea ce privește statul de drept în Polonia. Am analizat, um, recomandat, am trimis avertismente, am trimis trei recomandări, am lansat o procedură de neîndeplinire a obligațiilor în ceea ce privește legislația privind instanțele ordinare. Pentru a avea o imagine de ansamblu, trebuie să știți că guvernul polonez nu vrea să pună în aplicare măsurile intermediale care au fost propuse de Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește situația forestieră. Guvernul are măsuri în plus acum în ceea ce privește o deconcentrare a media. Comisia a trimis o scrisoare autorităților poloneze în care apar îngrijorările Comisiei în ceea ce privește diferitele, diferitele dispoziții în ceea ce privește vârsta de pensionare pentru bărbați și femei în Polonia. În ceea ce privește legislația privind egalitatea între bărbați și femei, Polonia e, singura, e singurul stat din Uniunea Europeană care merge în direcția opusă. La data de 28 august am primit un răspuns la cea de-a treia recomandare. Înainte să răspundă, guvernul polonez a cerut de două ori mai multe clarificări cu privire la îngrijorările noastre, clarificări pe care le-am transmis în timp scurt. Încă analizăm uh, răspunsurile cu atenție. Din uh, conferințele de presă poloneze, pot să vă spun că în, în răspunsul Poloniei nu există măsuri concrete, astfel încât să se vină cu un răspuns la îngrijorările Comisiei. Analiza noastră se va axa pe motivațiile care ne-au fost date. Astăzi nu vă pot spune care va fi următorul pas al Comisiei. Va trebui să discut cu colegii mei în Colegiul Comisarilor și la un moment dat subiectul va ajunge și în Consiliu. Voi face niște observații generale cu privire la poziția noastră. Avem pagini și pagini în care explicăm care sunt îngrijorările noastre și am făcut-o cât de bine posibil. Din punct de vedere politic, suntem, avem un punct mort în ceea ce privește statul de drept. Comisar de la Veneția, Consiliul Europei, diferite rețele de curți supreme, Consilii pentru Sistemul Judiciar, Asociații de Avocați și ONG-uri au aceeași poziție ca și noi. Pe data de 16 mai am avut o discuție în Consiliul JAI și a existat un acord în jurul mesei și faptul că statul de drept e un interes comun și o responsabilitate comună a instituțiilor UE și a statelor membre majoritatea statelor membre a sprijinit rolul Comisiei în acest sens și eforturile pe care le face pentru a veni cu un răspuns la această chestiune. Așa că noi am cerut Parlamentului Polon, Guvernului polonez să redeschidă dialogul cu Comisia. Am invitat miniștrii polonezi la Bruxelles să vină să discutăm împreună aceste chestiuni. Nu am primit un răspuns oficial, însă în presă am văzut că anumiți miniștri spun că nu văd de ce ar trebui să vină să discute cu noi. Așa că noi încercăm să deschidem acest dialog, însă de pe cealaltă parte nu există dorința de a o face. Însă noi rămânem deschiși oricând vor dori să vină să discute cu noi, eu îi voi primi. Acest parlament, în, ales în mod direct, are un rol important de, a juca, de jucat și va continua să joace un rol important. Parlamentul are un rol fundamental și anume de a apăra valorile noastre europene comune și statul de drept e cel mai important în acest sens. Guvernul polonez a spus de mai multe ori că nu acceptă îngrijorările exprimate, a câștigat alegerile și nu face decât să pună în aplicare voința poporului. S-a ajuns și la atacul mesagerului, s-au pus sub semnul întrebării comisia, legitimitatea comisiei și faptul și s-a spus faptul că polonezii nu fac nimic ce nu au făcut alte state membre. Noi nu avem aceeași părere. Am spus întotdeauna că obiectivul nostru nu e să impunem sancțiuni sau să apelăm la articolul 7. Din potrivă, încercăm să avem un dialog real, constructiv, astfel încât să adresăm situația legată de statul de drept în Polonia. În același timp am spus că suntem foarte hotărâți să ne folosim de toate instrumentele, toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în rolul nostru de gardien ai tratatelor atunci când este necesar. Rămânem deschiși la dialog. Ne dorim să găsim soluții constructive, însă în același timp trebuie să discutăm la nivel intern în comisie, cu statele membre în comisie și cu dumneavoastră aici în Parlament, să discutăm despre această nouă situație care a apărut acum. De ce nu vom renunța? Două chestiuni fundamentale intervin aici. În primul rând, statul de drept e o valoare ca atare. E ceea ce suntem noi, e ceea ce ne definește ca europeni. Statul de drept, niște democrații bazate pe statul de drept. În același timp, are de-a face și cu felul în care funcționează Uniunea Europeană. În primul rând, piața internă. Piața internă poate să funcționeze doar dacă există încredere între guverne, între operatori economici, între cetățeni. Uh, să existe această încredere în mediul de afaceri în Europa. Și când există un conflict, toți suntem egali în fața legii și toți trebuie să avem acces la judecători independenți. Așa cum știți, judecătorii naționali sunt judecători UE. Aceștia pun în aplicare în mod direct legislația UE. Au de asemenea un acces direct neîngrădit la Curtea Europeană de Justiție. Nimic nu poate să funcționeze dacă acest uh, acces direct este blocat, pentru că există un filtru politic sau există interferențe politice din partea guvernelor. Independența sistemului judiciar e crucială, astfel încât întregul sistem judiciar UE să funcționeze. Trebuie să ne bazăm pe faptul că judecătorii naționali sunt de asemenea și judecători ai Uniunii Europene. Dacă nu te putem baza pe acest fapt și atunci o judecată unui, unei instanțe este hotărâtă printr-un un telefon din partea cuiva din guvern, atunci avem o problemă foarte gravă. În acest context trebuie să spun că independența judecătorului național e cheia pentru o cooperare eficientă între state, eficientă între statele membre în domeniul intern. În primul rând trebuie să existe această recunoaștere comună a deciziilor judecătorești, de exemplu în ceea ce privește cazierul european și regulamentul Bruxelles 1. Bineînțeles, guvernele alese în mod de democratic pot să facă reforme judiciare. Comisia nu pune sub semnul întrebării dreptul pe care îl are guvernul polonez de a introduce reforme judiciare. Nu acesta este subiectul discuției, însă spunem că reformele judiciare trebuie să respecte statul de drept. Statul de drept, o valoare fundamentală cu care au fost de acord toate statele membre atunci când au aderat la Uniunea Europeană, când au semnat și ratificat tratatele europene. Oricine trăiește în Uniunea Europeană are dreptul să se poată baza pe un sistem independent european judiciar și curțile trebuie să fie uh, lipsite de orice fel de interferențe, inclusiv din partea politicienilor. Cum v-am spus, vom discuta următorii pași în Colegiul Comisarilor. Sunt foarte interesa, interesat să aud ce doriți să spuneți dumneavoastră pe subiect pentru că apărarea statului de drept e o responsabilitate comună a instituțiilor UE și a statelor membre. Vom discuta subiectul și a Consiliului de Miniștri, așa cum am hotărât în mai. În final, doresc să vă mulțumesc, să mulțumesc acestei comisii și acestor membri pentru eforturile făcute astfel încât să apere statul de drept în Uniunea Europeană și pentru faptul că ați sprijinit uh, acțiunile comisiei în ceea ce privește situația în Polonia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule prim-vicepreședinte. Acum, fiecare membru care prezent în sală își dorește să ia cuvântul. Da, e o situație de înțeles, așa că vă rog să dați dovadă de disciplină, pentru că fiecare membru din sală se află pe lista de vorbitori. Înseamnă că avem câte două minute pentru fiecare. În primul rând, uh, îi voi ruga și pe coordonatori să se încadreze în două minute sau mai puțin, iar apoi vom uh, auzi răspunsurile domnului vicepreședinte după coordonator, iar apoi vom urma lista de vorbitori ca atare. Și membrii care nu fac parte din LIBE sunt pe listă. Toți cei care au spus că doresc să vorbească sunt pe listă și acum închid lista. Haideți să începem cu coordonatorii și doamna Mețoale din partea PP. President, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Timmermans pentru că a fost astăzi aici. Vreau să subliniez că situația din Polonia este îngrijorătoare. Nu este prima dată când dezbatem statul de drept în această țară și cred că nu va fi nici ultima. Eu am crescut în Malta și l-am văzut mișcarea solidarității, Papa Ion Paul și acest, aceștia au dat speranțe europenilor. Sper că până la urmă justiția va învinge și noi ne uităm uh, cu admirație la Polonia pentru că a animat o flacără care nu se va stinge și de aceea s-a luptat atât de mult să intre în Uniunea Europeană și de asta ne-am luptat cu toții. Eu nu sunt poloneză, însă ca toți polonezii sunt europeană. Avem o piață comună, avem granițe comune și aceleași valori. Uniunea Europeană trebuie să susțină aceste valori, statul de drept, independența sistemului judiciar din Polonia și din toate celelalte state membre. Comisia a avut dreptate să adopte aceste recomandări pentru Polonia și a avut dreptate să se ridice pentru a apăra valorile și în numele poporului polonez. Știu că astăzi polonezi, unii polonezi, Um, contestă dreptul Comisiei de a se opune. Am văzut această retorică și în alte state membre. Părerea de acasă este că Bruselul se amestecă în treburi și că cei care apără uh, Comisia sunt rădători, acestea sunt păreri populiste și greșite. Comisia trebuie să ia acțiuni când statul de drept este amenințat, însă aceste amenințări la adresa statului de drept din Polonia, nu s-au terminat uh, legea privind uh, Curtea Supremă și Consiliul Național Magistraturii au fost respinse de președintele țării după săptămâni de proteste, însă știm că se pregătesc noi propuneri și nu știm ce formă vor avea acestea. Încă două legi privind uh, organizarea curților ordinare și privind Școala Națională de Magistratură sunt în lucru. Ce se întâmplă în continuare ce așteptări există și cum va răspunde Polonia în spiritul cooperării, trebuie să luăm acțiune, altfel uh, oamenii vor fi dezamăgiți de proiectele noastre. Mulțumesc, doamna Sipa. Mulțumesc, mulțumesc că organizat această dezbatere. Aș dori să mă acces pe unele comentarii. Cred că toți, de la crearea Uniunii Europene, ne-am bazat pe principiul că, bineînțeles, toate statele membre vor respecta regulile și valorile, vor pune în aplicare directivele și regulamentele, pentru că le-am hotărât împreună, și vor urma regulile și valorile înscrise în tratate, pentru că le-au semnat. Acest lucru mi s-a părut evident. De asemenea, posibilitățile poate a reacționa în aceste cazuri, în cazurile în care regulile nu sunt respectate, sunt cam slabe. Există reacții din partea Parlamentului și Comisiei și mă bucur că există și reacții din partea cetățenilor polonezi. Este foarte important și trebuie să i sprijinim, însă ce putem să facem dacă un stat membru nu urmează propriile noastre reguli, regulile cu care au fost de acord și pe care le-au semnat? Putem să inițiem o propunere procedură de neîndeplinire a obligațiilor, însă această procedură durează mult și diverse evenimente pot să survină în acest timp. Avem articolul 7, însă multă vreme articolul 7 a fost văzut ca ceva foarte periculos. Așadar, într-o anumită măsură, mâinile noastre sunt legate și nu putem să acționăm în mod foarte clar. Apreciez și susțin ideea că întotdeauna primul pas ar trebui să fie să oferim sfaturi prietenești guvernului și să indicăm faptul că există un pericol asupra democrației și statului de drept. Însă nimeni nu știe dacă putem să acționăm mai bine și cum putem acționa mai bine. Dacă situația nu s-a îmbunătățit, avem nevoie de posibilități mai bune de a lua măsuri în timp util și să nu mai pierdem luni și chiar ani până când intervine o schimbare. Mulțumesc în locul doamnei uh, Stevens de la ICR, domnul Iurec. Mulțumesc, domnule președinte. Ați evocat valorile europene, însă nu ați amintit că astăzi comemorăm 37 de ani de la victoria muncitorilor polonezi în timpul uh, grevei um, de la șantierul naval de la Gdansk. Muncitorii polonezi au deschis calea către libertate în Europa Centrală și către securitate în întreaga Europa. Și voi continua acum în limba mea maternă. Pan oczywiście ma prawo mieć Domnule președinte, bineînțeles, aveți dreptul să aveți o altă părere. Știu că opoziția vă susține, ați primit un premiu în Polonia din partea opoziției, însă trebuie să luați măsuri în limitele legii. Comisia Europeană are dreptul să acuze Polonia, Ungaria, Cehia, țările de jos, orice țară de încălcarea unor valori menționate în articolul 2, însă trebuie să trimită cererea Consiliului European și să accept, aștepte cu răbdare decizia. Comisia Europeană trebuie să respecte faptul că nu există unanimitate în rândul statelor membre în ceea ce privește acuzațiile la adresa Poloniei. Am vorbit de Ungaria, Ungaria merită să fie respectată și legea și Constituția poloneză merită să fie respectate. Nu puteți spune, de exemplu, când vine vorba de drepturile femeilor, dreptul de a se pensiona mai devreme, nu puteți spune că este discriminare și în același timp să, referiți, să vă referiți la Curtea Supremă, pentru că în 2010 Curtea Supremă a spus că dreptul de a pleca la pensie mai devreme este un drept constituțional și respectă și dreptul femeilor. Vă rog să respectați Constituția noastră și să nu vă folosiți de legi ca instrumente. Pentru că ajungem astfel la marxism, care folosea legea ca un instrument pentru putere. Nu vrem să ne reîntoarcem la aceste timpuri. Doamna Crisbeck. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Voi fi foarte general, pentru că și colegii mei vor să se exprime cu privire la situația din Polonia, să-și exprime îngrijorările, însă și speranțele față de evenimentele care se desfășoară în aceste săptămâni. Vă mulțumim, domnul vicepreședinte Timmermans, pentru prezența dumnealui Astăzi, prezența sa ne arată îngrijorarea europenilor, care este largă și trebuie să avem un dialog inteligent și constructiv pentru a găsi soluții. Aș dori să amintesc fundamentul acestei hotărâri, misiunea Comisiei de a apăra tratatele și, de asemenea, uh, apărarea tuturor cetățenilor, participarea tuturor statelor membre și caracterul colectiv al Uniunii Europene când vine vorba de apărarea valorilor. În aceste ultime săptămâni, s-au exprimat neliniști, apoi a existat un dialog și apoi au fost folosite instrumentele din tratate și avem impresia, mă gândesc acum cu emoție la colegul Vladislav Vilemec, care este foarte îngrijorat. Sunt trimise mesaje de, din partea guvernului polonez. Se propune o încleștare în acest uh, caz știm că am contest, nu e vorba că am contestat reformele guvernului. Îi mulțumesc domnului Timmermans că a amintit acest fapt. Ceea ce ne îngrijorează nu este de această dezbatere așa zis falsă. Noi suntem îngrijorați de situația tuturor cetățenilor europeni și sunt sigură că veți găsi o majoritate în acest Parlament pentru a respecta și a contesta încălcarea statului de drept. În numele coordonatorilor uh, GUE, doamna Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că sprijin pe deplin inițiativa Comisiei și am câteva întrebări de pus. Prima se referă la ceea ce cred că este o neînțelegere în ceea ce privește natura Uniunii Europene. Am văzut reacția guvernului polonez luni în fața recomandărilor comisiei, replica guvernului a fost că reforma sistemului judiciar răspunde așteptărilor sociale din țară, care au crescut de-a lungul timpului. Și că este vorba de identitatea națională. Cred că aici, de aici pornește confuzia Democrația constituțională în Europa este o precondiție pentru a fi membră pentru un stat, pentru a fi membru în Europeană și de asemenea respectarea statului de drept. Statul de drept nu este un interes comun, așa cum ați declarat, ci o valoare abstractă. Și de asemenea este temelia cadrul așteptărilor sociale și prin care sunt exprimate așteptările sociale aici, cred că este o confuzie ce trebuie lămurită. Și am o altă observație, aici e nevoie de clarificări. Comisia trebuie să clarifice și cred că poziția sa este corectă. Există o întâlnire a țărilor de la Visegrad în această privință. Și de asemenea, aș dori să mă întreb dacă articolul 7 este un instrument suficient pentru a putea continua. În acest moment nu există o majoritate în favoarea punerii sale în aplicare. Și aș dori să întreb ce alte instrumente mai există. Parlamentul a discutat acest subiect și am dorit să aflăm dacă mai există alte instrumente. Și la sfârșit aș dori să vă mulțumesc pentru acțiunile dumneavoastră în această chestiune, care este fundamentală pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Doamna Sagentini. Laat ik allereerst uh, mijn collega feliciteren. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi feliciți să-i felicit pe colegul meu pentru că a adus aminte de um, comemorarea evenimentelor din Polonia. A fost un eveniment cheie și în Polonia și în vest, care a dus la schimbări reale. Domnule comisar, sunt total de acord cu punctul noastră de vedere în ceea ce privește situația din Polonia. Respingerea sau concedierea judecătorilor este o situație unică. De asemenea, trimiterea înapoi a refugiaților uh, ceceni la granița cu Belarusul este o situație unică. <coughs> Cred că există semnale îngrijorătoare. Întrebarea este, este o um, retragere sistematică a statului de drept? Se pare că da. Întrebarea este, dialogul este suficient și avem acum un dialog pentru că este nevoie de doi participanți la o discuție. Și dacă doar noi vrem să purtăm acest dialog, atunci nu este suficient. Și dacă este vorba de articolul 7, și domnul Juncker a menționat asta, este o cale fără întoarcere. Cred că pentru moment s-a terminat uh, timpul pentru dialog și cred că ei înțeleg asta, pentru că nu mai avem timp ei s-au folosit incorrect de timpul pe care l-au primit. Mrs. Winberg, please. Doamna Winberg, FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, auzit multe lucruri spuse astăzi aici și mă întreb uh, unde Dumnezeu mergem, încotro mergem, recomandările comisiei sunt uh, parțial rezonabile dar uh, să mergi atât de departe și să faci presiune asupra Poloniei în acest fel, uh, nu sunt de acord cu asta. Problemele Poloniei trebuie rezolvate de polonezi în Polonia. Deci întrebarea care se pune este unde se trage linia. Uh, cred că s-a mers prea departe, sunt de acord cu antevorbitorii polonezi. Președintele, dragi colegi, primul vicepreședinte a spus că este gata să răspundă la toate întrebările. Deci dacă toată lumea respectă limita celor două minute, trecem și epuizăm lista și după aceea comisarul va răspunde. Deci vă rog să fiți disciplinați, dar ajung direct la doamna Barbara Acridisca. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, cred că nu toată lumea cunoaște faptul că Parlamentul European în 2005 a decis că 31 august să fie ziua solidarității și libertății pentru a comemora implicarea Poloniei pentru, în favoarea democrației și a libertății. Deci e o zi importantă nu doar pentru Polonia, ci și pentru Europa. Și această vară a dovedit că societatea noastră vrea să fie liberă și că susține ideea de solidaritate. Susținerea pentru valorile Uniunii Europene în Polonia este neschimbată. Zeci de mii de polonezi au ieșit în stradă în 250 de țări pentru a, în 250 de orașe, mă scuzați, pentru a apăra uh, independența justiției nu au ieșit ca să se plângă de lipsă de locuri de muncă sau de pensiile mici, nu. Toți acești oameni care au ieșit în stradă au făcut-o pentru a protesta împotriva schimbărilor, împotriva democrației eh, poloneze. Nu vrem ca democrația să fie doar una de fațadă, dar din nefericire, guvernul polonez nu cedează și nu oferă nicio modalitate constructivă de a remedia eh, situația ca să nu mai spunem că ministrii resping invitația de a veni la Bruxelles și a discuta situația. Deci, având, uh, ținând seama de toate aceste lucruri, nu credeți că Iaroslav Kaczynski, pentru că i-a fost ideea lui de, să schimbe în acest fel sistemul judiciar, uh, credeți că el înțelege gravitatea situației, în special în ce privește relația sa cu Uniunea Europeană? Credeți că înțelege ce se întâmplă? Poate ar fi mai eficient să vă întâlniți personal cu el, ar aduce mai multe rezultate decât să vă întâlniți cu orice ministru din guvern. Mulțumesc. Mr. Pony. Domnul Pony. Michael Pony. Voi vorbi în polonă. Astăzi uh, sărbătorim uh, aniversarea evenimentelor uh, din august 1980, când Lech Walesa a semnat acordul și acum oamenii îl scuipă pe stradă, deși el a adus libertatea și democrația. Guvernul și-a a a arogat uh, sloganul solidarității, dar ce au făcut? Distrug solidaritatea, aruncă Polonia afară din Europa și subminează fundamentele democrației. Mulțumesc foarte mult, domnule Timmermans, pentru răbdarea de care dați dovadă în dialogul cu guvernul polonez și pentru evaluarea obiectivă uh, față de amenințările sistemice uh, asupra statului de drept în Polonia. Și nu sunteți singurul care o faceți, domnule Timmermans. Milioane de polonezi vă împărtășesc îngrijorările și zecile de mii de oameni care au uh, demonstrat pe străzile uh, țării noastre în iulie arată același lucru. Sunt mulți tineri care vor să apere Constituția, independența uh, judiciară, au organizat aceste evenimente superbe numite lanțurile luminii în multe orașe mari, dar și în orașe mici. Întrebare. Cum vă gândiți să procedați, eh, ține seama de răspunsul Poloniei față de ce s-a întâmplat deja în 2015? Mă refer la Curtea Constituțională și la distrugerea independenței sale, pentru că fără aceasta nu putem avea niciun fel de uh, uh, supervizare constituțională independentă. Uh, intenționați să folosiți articolul 7 al 1 și în următoarea întrebare. Cum intenționați să răspundeți Ministerului Afacerilor Externe care subminează uh, atacă competența Comisiei Europene de a apăra uh, statul de drept în orice țară membră. Credeți că Comisia va lua și mai multe măsuri, că va merge în fața Curții Europene de Justiție pentru a începe procedura de uh, eliminarea, procedura de infringement în ce privește uh, organizarea tribunalelor obișnuite. Domnilor și domnilor, când construiam solidaritatea, strigam în stradă că nu există libertate fără solidaritate. Astăzi strigăm că nu există libertate fără stat de drept. Mr. Lopez Aguilar. Domnul Lopez Aguilar, două minute toată lumea, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Somos muchos los que en este Parlamento Europeo hemos... Mulți dintre noi de aici, din Parlament, am subliniat uh, recesiunea din 2008 și am spus că nu a fost o criză economică, ci o criză politică, o criză de valoare a proiectului european. Cred că asta am spus aici. Am văzut această alunecare spre populism uh, și diversele majorități care s-au format în, uh, în diferite țări am văzut această alunecare spre populism uh, și am auzit aceleași două mari obsesii. Statul de drept nu este o chestiune politică și nu e o preocupare existențială pentru Uniunea Europeană. Asta se spunea și de asemenea, oamenii spuneau că există un dublu standard atunci când Parlamentul European e de acord cu Comisia de la Veneția și, eh, adică cu Comitetul eh, de Drepturi Omului al eh, Consiliului Europei și când atât de mult și cu alte instituții similare atunci când vorbește despre reformele care s-au făcut în Polonia, spunând că acestea sunt împotriva valorilor europene și că resping democrația europeană. Așadar, domnule Timmermans, sunt mulți dintre noi aici în acest Parlament care sunt complet gata să vă susțină până la capăt. Știu că procedura poate dura câteva luni. Articolul 7, evident, înțelegem că există acolo pentru situații foarte improbabile, pentru că e o procedură dificilă și pentru că aveți nevoie de o majoritate calificată în Consiliu. Dar sunt mulți dintre noi aici în Parlament care vă susțin nu doar în procedura de infringement, dar și în ce privește activarea articolului 7 pentru că, în mod uh, repetat și consecvent, de când am văzut această alunecare spre populism, acest, uh, aceste reforme reacționare care merg împotriva valorilor europene, uh, trebuie să vă susținem. Thank you very much and thank you, Mr. Tim. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule Timmermans, pentru eforturile noastre de a găsi o soluție. Cred că mesajul pentru noi astăzi ar trebui să fie cât se poate de clar. <clears throat> Acolo unde uh, guvernul polonez a făcut tot ce putea ca să distrugă sistemul de judiciar și drepturile fundamentale ale omului, noi ar trebui să fim foarte clari și să spunem că vom lupta pentru aceste principii până la final pentru că guvernul a renunțat să o mai facă și a început să distrugă tot ceea ce noi considerăm important. Și de fiecare dată când drepturile omului sunt puse sub semnul întrebării, mă întorc la literatură. Cred că ce ar trebui să... ar trebui să-l citesc pe Gombroviț aici, care spunea N-am niciun fel de încredere în credință, doctrină, ideologii sau instituții. Aș putea doar să mă bazez pe mine însumi. Dar sunt și polonez, sunt influențat de acest lucru, trăiesc în Polonia. Deci trebuie să uh, privesc mai în profunzimea mea, în locul care nu e polonez, ci pur și simplu un om. Uh, cred că este un citat uh, la care toată lumea care e preocupată de ce se întâmplă acum în Polonia trebuie să se întoarcă. Asta e întrebarea. Ce înseamnă să fii pur și simplu om? Cred că Parlamentul împreună cu Comisia uh, vor face, uh, se vor strădui foarte mult și acolo unde guvernul polonez a dat greș, noi nu o vom face. Mulțumesc, domnul Engel. Thank you, Claude. The, uh, the interesting... Mulțumesc, Claude. Lucrul cel mai interesant uh, mi se pare că europenii și Parlamentul European uh, au un respect constant pentru realizările solidarității și liderului istoric, în timp ce actualul guvern polonez nu respectă decât uh, solidaritatea și liderului actual și atâta vreme cât uh, nimeni nu expune nu, de uh, demască aberațiile actualului proiect guvernamental polonez, aberații, pentru că acest guvern uh, pune sub semnul întrebării legitimitatea celor care pun la rândul lor sub semnul întrebării legitimitatea lor. Alegerile au avut o rată de participare de 50%, deci uh, <laughs> au o treime din jumătate din voturi, deci cam o șesime uh, din alegători au votat pentru acest guvern și nu cred că intenția lor era să ia o statice celelalte cinci sim și de asemenea și statul de drept de pe întregul continent. Domnule vicepreședinte, problema cu care ne confruntăm acum este aceeași pe care am văzut-o de la început. Am avut această situație cu Ungaria cu o excepție și cu o diferență majoră. Maghiarii cel puțin se prefac că interacționează cu noi atunci când ne-am informat că au încălcat anumite linii roșii, ei au făcut acest lucru, a reacționat. Pe când guvernul polonez pur și simplu nu-i pasă. Nu-i pasă. Și problema este că nu poate să continue niciun fel de dialog. Cred că ați uh, epuizat toate instrumentele de dialog pe care le avem la dispoziție și asta înseamnă că mai e un singur lucru care rămâne. Știu cât de dificil este articolul 7 de implementat dar dacă nu folosim acest uh, ultim instrument pe care îl avem la dispoziție, cred că am putea să uh, renunțăm la orice altă dezbatere privind statul de drept în Polonia, Ungaria, pentru că nimeni nu o să ne mai ia în serios. Și trebuie să fim luați în serios. Deci asta înseamnă că avem o singură opțiune. Activați, vă rog, împreună cu noi acest articol, pledați-vă cauza în Consiliu, noi vă vom ajuta. Sunt sigur că domnul comisar va răspunde la acest punct specific legat de articolul 7. Doamna Weidenhauser, vă rog. Consider că trebuie să ținem neapărat cont de poziția Comisiei, pentru că este un gardian al tratatelor și mi-aș dori aceeași reacție și în alte domenii. E un lucru pozitiv, e o poziție foarte clară pe acest subiect. Guvernul polonez, din păcate, trăiește într-o lume paralelă, cum ne spunea și domnul vicepreședinte. Vedem ce fel de lupte se duc acolo împotriva liberalismului, e iliberalismul acolo și nimic nu e în interesul națiunii și a cetățenilor care sunt pe străzile din Polonia acum și organizează demonstrații. E trist să constatăm faptul că unii înțeleg cu totul altceva față de ceea ce ar trebui noi să discutăm, și anume faptul că fiecare stat membru e o parte a sistemului juridic european. Există un achii comun și toți au semnat criteriile de la Copenhaga atunci când au aderat la Uniunea Europeană. Și atunci, de ce nu sunt toți egali? Vedem ce s-a întâmplat în uh, această vară în Polonia. Polonia e un punct important al Europei, e o parte importantă din Europa. Aș putea spune chiar că fără uh, Uh, Uniunea, fără Polonia, Uniunea Europeană ar fi într-un punct foarte rău. De aceea e important să auzim ceea ce se întâmplă, să ascultăm ceea ce se întâmplă pe străzile din Polonia. De aceea eu salut poziția pe care încercăm noi să o avem și anume să discutăm cu ei. Ne vorbea domnul vicepreședinte despre invitațiile lansate. Sunt lucruri foarte importante, dar există și situații în care dialogul eșuează s-ar putea să ajungem într-un asemenea punct și atunci trebuie să spunem exact care este acest punct de no return. Și mie mi se pare că încet, încet atingem acest punct fără cale de întoarcere. Și de aceea e important acest articol 7 să fie activat, ținând cont și de ceea ce s-ar putea întâmpla și în alte state membre. Mr. Jadovski, please. Domnul Jadovski. Mulțumesc, domnule Timmermans, pentru angajamentul dumneavoastră și discursul noastră cred că a fost excelent. Nu spun asta pentru că suntem prieteni, o spun pentru că am un foarte mare respect pentru activitatea noastră și pentru înțelegerea situației și mentalității poporului polonez. Din punctul meu de vedere, este foarte important să vedem că Sigur, am fost foarte supărat de situația din Polonia și de ce am văzut întâmplându-se în această vară? Am văzut că guvernul polonez, pot fi mândru că guvernul polonez face parte din grupul de la Visegrad, dar nu sunt. De multe ori sunt de partea Poloniei și repet aici că de multe ori am fost împotriva oricăror sancțiuni împotriva guvernului polonez. Dar acum când vorbim despre Solidarnos și despre anul 1980, pot repeta, dragi prieteni aici, dragi colegi polonezi aici, că sunt din Cehoslovacia și că noi avem alte experiențe uh, legate de Polonia. 31 august 1968, invazia trupelor și ale trupelor poloneze și uh, soldați polonezi au împușcat oameni pe stradă în, uh, în Cehoslovacia. Comentariul meu aici este următorul. Nu pot sărbători anul 1980 și nici anul 1968, pentru că dacă pierdem principiile democratice, dacă pierdem posibilitatea de a avea un dialog, atunci uh, situația în care ne vom afla va fi că guvernul polonez va fi în afara principiilor democratice. Doamna Griu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, domnule Timmermans, pentru acțiunile hotărâte în ce privește respectul statului de drept în Europa, în toată complexitatea și cu toate dificultățile pe care uh, aceasta le reprezintă. Împărtășesc multe dintre uh, opiniile colegilor mei în legătură cu riscurile pentru democrație în Polonia și aș vrea ca mesajul să fie foarte clar și anume să se lupte în favoarea statului de drept. Aveam o întrebare mai uh, generală. Uh, în Polonia, acum câteva luni, când am fost, am fost foarte atentă, foarte sensibilă la uh, declarațiile societății civile ale polonezilor uh, înșiși. Uh, adeziunea lor față de democrație, față de ideile europene și mă bucură că există foarte multă mobilizare uh, în direcția Europei, în societatea poloneză și dincolo de problema instrumentelor constituționale pe care le avem, care ar fi părerea noastră în legătură cu gradul de aderență al polonezilor la ideile europene și poate care ar fi mesajul cel mai util de lansat către aceștia. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna Intveld, vă rog. Yes, thank you, Chair, um, uh, and I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, uh comisarului, salut uh, declarațiile sale și salut și mai mult uh, acțiunile care duc la uh, refacerea statului de drept în Polonia, pentru că eu cred că trebuie să acționăm nu doar ca să ne asigurăm că statul de drept există uh, în Uniunea Europeană, dar și că ne păstrăm autoritatea morală în restul lumii. Celor care spun că Uniunea Europeană nu are autoritatea sau competența să acționeze, ba da, are. E în articolul 2 din tratat uh, pe care Polonia l-a semnat în mod voluntar. E face parte din procesul Copenhaga. Nu e ca și cum puteți spune că n-ați fost atenți, pentru că articolul 2 este primul cu substanță din uh, tratat. Uh, orice altceva vine după aceea și cred că asta nu e vorba numai, aici nu e vorba numai despre exercitarea sau uh, aplicarea tratatelor, dar și despre apărarea drepturilor poporului polonez, pentru că drepturile lor sunt încălcate și nu e vorba doar de uh, sistemul judiciar, e vorba și de tăierea pădurilor și de solicitații de azil, vreau să menționez și drepturile femeilor, dreptul de liberă adunare, libertatea mass media, ONG-urilor, academii, mediului academic, deci există realmente o, o încălcare sistematică a tuturor drepturilor în fine, sigur, sperăm și așteptăm ca din partea Comisiei să se propună lansarea articolului 7, dar trebuie să vedem și că și noi ar trebui să adoptăm o rezoluție, ar trebui să ne adoptăm propriile responsabilități. Și în al doilea rând, crearea mecanismului uh, prin articolul 7 a fost uh, rezultatul faptului că în Austria a ajuns la putere partidului York Jörg Haider, Sper că această situație, actuală situație, va duce la crearea unui mecanism care a fost propus de acest Parlament și anume care nu este uh, determinat de crize, ci care este unul obiectiv și sper că va avea susținere din partea Comisiei Europene, așa cum vă vom susține și noi, domnule comisar. Doamna Gomes, vă I come from a country, Portugal. Eu vin din Portugalia, un stat care nu a încălcat statul de drept, dar care a fost amenințat cu sancțiuni financiare și amenințat și cu întreruperea fondurilor structurale în acest an și asta pentru că nu a reușit să încadreze în niște zeci male care făceau parte dintr-un regulament care a s-a dovedit că era unul greșit și contraproductiv. Vorbim de Polonia, vorbim de încălcarea statului de drept în Uniunea Europeană, în moduri foarte grave. E o chestiune fundamentală legată de independența sistemului judiciar, sistemului de justiție, de drepturi fundamentale, drepturile femeilor, pentru că de asta vorbim când vorbim despre genul politică, vorbim de drepturile fundamentale ale, ale refugiaților care au fost respinse. Și bineînțeles, nimic din toate acestea probabil nu s-ar fi întâmplat uh, în Polonia dacă Comisia ar fi acționat cu privire la Ungaria, care a pus sub semnul îndoielii statul de drept pe mult multe dintre aceste aspecte. Sprijin Comisia asupra faptului că în sfârșit acționează cu privire la Polonia. Trebuie nu doar să apelăm la articolul 7, ci trebuie ca acum Comisia să fie curajoasă și trebuie să pună în aplicare tot să retragă front, fonduri structurale, pentru că Polonia a beneficiat foarte mult de aceste fonduri structurale, cu niște obiective foarte bune, dar dacă într-adevăr statul de drept nu e respectat în Polonia, atunci fondurile structurale trebuie să fie înghețate până se intră din nou într-o situație de legalitate. Sperăm că va avea suficient curaj Comisia să o facă și vom sprijini Comisia în asemenea acțiuni, pentru că nu e doar despre Polonia, cum spuneau anumiți colegi, e despre statul de drept, principii de bază în întreaga Uniune Europeană. Și e vorba de toți acei bărbați și femei care au acționat la Gdansk cu Solidarnosc, trebuie să acționăm. Domnul Ierzec. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le dau un răspuns acelor colegi care au vorbit de o presiune excesivă asupra Poloniei țin să vă reamintesc faptul că suntem, Polonia e parte din tratatul de la Lisabona, există obligațiuni, există proceduri și reguli și atunci și regulile par să nu și atunci când regulile nu sunt respectate, Comisia Europeană nu face decât să și intre în rol, să facă ceea ce trebuie să facă. Și sunt convins că nimeni nu e mulțumit de faptul că trebuie să facem față acum acestei situații. Mai există foarte multe chestiuni la care trebuie să facem față acum. Așa cum s-a spus, deja nu e doar o chestiune Uniune poloneză, pentru că există valori comune și reguli comune. Așa cum spunea primul vicepreședinte, instanțele poloneze au de-a face cu cazuri care sunt legate de întreaga Uniune Europeană. Există o piață internă. Ar trebui să spunem foarte clar și tare acest fapt. Din aceste motive, independența curților poloneze nu poate să fie pusă sub semnul întrebării. Însă eu mă tem că există o chestiune și mai mare care are loc acum în Polonia. Am auzit că guvernul polonez nu e prea dispus să intre în dialog oficial cu Comisia Europeană. În acest sens, în afara procedurilor oficiale, eu vă cer dumneavoastră și celorlalți politicieni să încercați să luați legătura cu uh, politicienii din Polonia și să încercăm să avem un dialog, să rezolvăm această situație. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Alona Cecar, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu țin să-i mulțumesc domnului vicepreședinte Timmermans pentru ceea ce a făcut până acum atât el cât și Comisia. Și vreau să felicit poporul polonez pentru că au făcut deja atât de multe și au început acea mișcare de la începutul mișcării din anii 1980. Solidarnos a fost un simbol pentru lupta pentru libertate în multe părți ale Europei. Există acest dor, dor de libertate, speranță spre statul de drept, independența justiției, libertate pentru media. Toate acestea sunt lucruri pe care le-am văzut și în alte părți ale Uniunii Europene și ne-am bucurat când au avut loc aceste evenimente în Polonia de luptă pentru libertate. Acum din nou intră în uh, discuție libertatea și drepturile. Uh, polonezii care au ieșit în stradă în Polonia în această vară și ei cer acum solidaritate europeană. Așa cum s-a spus deja, vorbim de valori poloneze și europene care sunt în pericol acum. Statul de drept e baza libertății, statul de drept e în pericol. Independența sistemului juridic este un um, aspect central în toată această discuție. Și domnule vicepreședinte Timmermans, mi-aș fi dorit niște poziții mai clare din partea dumneavoastră. Vorbim de o încălcare încălcare sistematică a drepturilor europene și a statului de drept. Guvernul polonez amenință separarea puterilor, pentru că independența judiciară e baza. Fără aceasta nu se mai poate face nimic, nu se poate asigura nici libertatea pe piața internă. Libertatea media e în pericol, drepturile femeilor și în domeniul mediului înconjurător există pericole în ceea ce privește despăduririle și acolo există o hotărâre luată deja de Curtea Europeană de Justiție. Domnule Timmermans, dacă nu acționează acum articolul 7 Comisia Europeană, atunci ne, pred, ne pierdem credibilitatea în Uniunea Europeană. Ne pierdem credibilitatea și față de statele vecine care așteaptă ca ceea ce le cerem noi în procesul de aderare să fie într-adevăr respectat. Domnul Voigt. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimate colege, domnule Timmermans, ne-ați spus că din punct de vedere politic suntem neutri când vor, vine vorba de statul de drept. Atunci, ținând cont de evoluările de până acum, ar trebui să fie o schimbare. Spuneți-ne totuși foarte clar ce vă doriți într-adevăr. Dumneavoastră și Comisia de luni influențați părerea publică din Polonia. Încercați să sprijiniți opoziția, și astfel sunteți împotriva majorității poporului polonez, pentru că eu nu mi-amintesc să fi avut loc alegeri nedemocratice care au dus la putere acest guvern care la putere acum. În Polonia a existat și există și acum alegeri libere, democrate, prin intermediul cărora pot să candideze partidele. Așa că spuneți-ne despre ce e vorba aici, spuneți-ne în cuvinte clare, pentru că înseamnă că dumneavoastră vă doriți niște niște culturi monoculturale în Europa pe care să le distruge, să distruge statele naționale. Și în Polonia nu vă interesează arborii care sunt tăiați acolo, ci vă interesează faptul că Polonia are o politică de migrație care merge împotriva ceea ce se întâmplă acum, împotriva ceea ce își dorește Comisia Europeană acum și alții din Europa, lucruri care nu îi plac nici Comisiei, nici altora din Europa. Există în continuare state europene care sunt libere, care au alegeri libere, state care sunt suverane și care nu fac decât să reprezinte voința majoritară a cetățenilor lor. Așa stau lucrurile și în Polonia și eu nu voi sprijini în niciun caz o declanșare a procedurii de neîndeplinire a obligațiilor pentru Polonia, pentru că nu văd nimic care să solicite acest fapt. Din punctul meu de vedere, ca cetățean german, Polonia este un stat suveran și care are dreptul să decidă care e viitorul său și al cetățenilor săi. Da, e bine să avem păreri cât mai diferite. Bun, vă spuneam la început că sub regula 206 o parte din membrii care nu fac parte din LIBE vor putea să ia cuvântul. Stimați colegi, vă spuneam că vom avea și niște mm, intervenții din partea unor membri care nu fac parte din LIBE, dar pentru a avea timp și vicepreședintele să ne răspundă, atunci vă rog pe acești membri care nu fac parte din Comisia LIBE să ia cuvântul timp de câte un minut. Credeți că puteți? Vă rog să-mi semnalizați uh, din cap dacă sunteți de acord, pentru că dacă nu, nu vom mai avea timp pentru răspunsuri. Așa că vă rog să vă încadrați intervențiile într-un minut și încep cu domnul Cearnețchi. vă rog. Mm. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun un lucru. În anul 2008, Comisia Europeană atunci când a răspuns la o întrebare din partea judecătorilor polonezi, a spus că nu dorește să intervină în chestiuni interne legate de aspectele judiciare din Polonia. Acum faceți exact opusul. Nu vorbim aici de un standard dublu. Aș dori să spun că în multe state din Uniunea Europeană, care sunt reprezentate aici prin colegi, care, colegi care au luat cuvântul înaintea mea, Există soluții identice care sunt puse în aplicare, identice cu cele care sunt acum puse în aplicare de guvernul polonez. Și nu în ultimul rând vreau să spun că eu am impresia că în această încăpere nu avem o discuție legată pe fapte, ci pe mituri legate de situația din Polonia. Pentru a încheia nu cred că vorbiți despre statul de drept în Polonia, ci mai mult de faptul că noi nu dorim să primim migranți. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun care sunt așteptările în Polonia. Bineînțeles, oamenii își doresc să aibă un loc de muncă, salarii bune, apoi își doresc libertate, securitate. 80% dintre cetățenii polonezi știu că faptul că facem parte din Uniunea Europeană și din NATO e unul foarte important. E important pentru ei astfel încât să aibă o viață bună și în condiții decente. Guvernul nostru își dorește să urmeze calea conflictului. Eu aș dori să subliniez independența noastră aportul nostru, aportul nostru intelectual la procesul de transformare în Uniunea Europeană și în lume e unul important și vreau ca Polonia să fie un partener respectabil. Eu sunt convins că trebuie să respectăm instituțiile europene și Comisia Europeană. Vă rog să vă amintiți că tratatul de la Lisabona a fost ratificat și semnat de partidul aflat la putere în mandatul trecut. Acum, cu privire la sancțiuni, nu o șesime va fi pedepsită de aceste sancțiuni, ci cei care rămân, cei restul din societate, cei care își doresc să facă parte din Uniunea Europeană. Următorul vorbitor. Domnule președinte, Polonia este un stat bazat pe statul de drept, un stat democratic pro-european. Nu înțeleg, nu reușesc să înțeleg de ce încercați să uh, întoarceți pe dos aceste caracteristici europene ale Poloniei. Vorbiți despre valori. Să vă reamintesc atunci care sunt valorile care există acum în Uniunea Europeană. Pe ce s-a fondat Uniunea Europeană? Valorile creștine. Acestea sunt acelea. Și dumneavoastră ne-ați reamintit și de cele spuse de Papa Ioan Paul al II-lea. Europa are nevoie de Polonia. Ne vorbează despre solidaritate. Vă voi reaminti, domnule comisar, următoarele. Solidaritatea în UE a fost îngropată acum uh, odată cu Nord Stream și ce s-a întâmplat în statele Baltice, nu mai există niciun fel de solidaritate. Acum există acest propunere de schimbare a sistemului judiciar. De ce? Știți de ce? Pentru că sistemul actual a fost uh, foarte puternic împotriva celor slabi. Acesta este motivul. În Varșovia, oamenii au fost dați afară din locuințele lor pentru că, din cauza platformei civice aflate la guvernământ. Care e situația copiilor polonezi din Germania, la Jugendamt? Comisarul ne-a spus că nu ține de comisie să i apere pe acest copii. Ce ne spuneți aici acum? Îi, îi sprijiniți pe socialiști și pe cei de stânga. Președintele, Stimați colegi, până acum ați dat dovadă de disciplină. Haideți să nu stricăm ce am făcut până acum. Uh, vă dau cuvântul în continuare dacă vorbiți timp de câte un minut, dacă nu o faceți, voi închide lista. Domnul Karski, un minut. Aveți un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că această dezbatere ar trebui să se bazeze pe adevăr, de aceea nu înțeleg discursul pe care l-am auzit din partea domnului Timmermans. Dacă doriți să vorbiți de reforma sistemului judiciar, atunci trebuie să admiteți un lucru. Nu s-a pus în discuție niciun fel de soluție care să nu fi fost pus în aplicare în alte state membre din Uniunea Europeană. Am adoptat anumite soluții care fuseseră deja adoptate în Europa dumneavoastră ne spuneți că nu doriți ca judecătorii polonezi să primească o, câte un telefon de la partidul la putere. Nu știu, poate că ați putea vorbi cu domnul Tusk despre acest aspect. Poate el vă va putea spune câte ceva de pe vremea când era prim-ministru, pentru că atunci când era prim-ministru a existat un jurnalist care a dat un telefon unui judecător din orașul natal al domnului Tusk. Era acest jurnalist, a spus că îl reprezintă pe Tusk și a spus că își dorește numește un anumit grup de judecători pentru o anumită cauză și i s-a răspuns da. Ce s-a întâmplat? Această persoană în continuare se află în această funcție. Bine, mulțumim. Domnul Lengel, îmi pare rău, dar am obiecții să continuăm astfel cu tot felul de anecdote, acuzații. Nu despre asta trebuie să discutăm în această comisie. Da, sunt de acord cu dumneavoastră în anumită măsură. Am uh, primit cinci vorbitori din afara comisiei noastre. Eu cred că sunt suficienți și le mulțumesc și acelora care nu fac parte din comisia noastră. Cred că am avut destul uh, am avut destule intervenții sub regula 206, mai avem nevoie de timp și pentru răspunsuri. Președ... Intervenție din sală. Președintele. Mă scuzați dacă ați fi ascultat ce am spus. Am zis am avut cinci vorbitori din afara Comisiei Libe, așa că acum îi voi da cuvântul domnului Timmermans pentru a ne răspunde. A auzit toată lumea ce am spus? Acum îl ascultăm pe domnul vicepreședinte în liniște, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Um, I'm not, take, I'm not taking your point of order. Mr. Vice President, just go ahead. Domnule vicepreședinte, vă rog să continuați. Nu înțeleg de ce ați refuzat să dați cuvântul și altor membri. Vă rog, vă rog să nu mai vorbiți. Acum are cuvântul domnul prim vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu eram student în 1980 și mi-aduc aminte foarte bine că l-am văzut pe Lech Valesa susținând, luând o poziție pentru valorile europene Uh, eram student, apoi uh, am fost în armată și atunci credeam că diviziunea din Europa este eternă și știam că avem nevoie de stabilitate. Însă, apoi Solidarnos și Carta 77 au păstrat uh, visul Europei Unite viu și fără ei, poate chiar și astăzi Europa ar fi în continuare divizată, poate în moduri diferite. Pentru că, indiferent de cine e la putere astăzi în Rusia sau cine a fost ieri, ei ar dori ca Europa să fie divizată și să fie divizată și pe viitor. Noi luptăm pentru unitate europeană. Unitate europeană pe baza unor valori comune, pe baza dreptului, pe baza respectării legilor, tratatelor semnate și ratificate de parlamente suverane. Și dacă în acele tratate se menționează că e datoria Comisiei să se asigure că statele membre respectă tratatele pe care le-au semnat și ratificat, atunci această comisie își va lua în serios această datorie chiar dacă, din punct de vedere politic, ar putea fi dificil. Eu susțin că Polonia astăzi este mai suverană, mai liberă, are frontiere mai sigure decât a avut în timp de secole. Și poate pentru prima oară în o mie de ani polonezii sunt liberi să își decidă propriul destin. Polonia a tot fost uh, împinsă pe harta Europei. Dacă Germania ar fi mai puternică, Polonia ar fi o mie de kilometri mai la est, dacă Rusia ar fi mai puternică, poziția ar fi diferită. Însă situația nu este aceasta și nu accept ca oamenii să spună că Uniunea Europeană îi răpește suveranitatea Poloniei. Nu creează o suveranitate în Polonia pe care Polonia nu a avut-o timp de secole. Și asta este benefic pentru noi toți. Și eu unul nu pot să îmi imaginez o Uniune Europeană de succes fără o Polonie prosperă și pe deplin integrată în Uniunea Europeană. Când vorbim de statul de drept din Polonia, astăzi vorbim despre destinul Europei, destinul continentului. Nu mai este vorba doar de Polonia. Și iată cum văd eu situația, iată cât de gravă este. Și cei care spun că Comisia se înșală, aș dori să le amintesc că avem aceleași păreri ca și Comisia de la Veneția, care și-a făcut analiza la cererea guvernului polonez. Așadar, guvernul polonez a cerut această analiză, dar când a primit-o și nu i-a plăcut, a decis să o ignore. Deci dacă spuneți că Comisia nu înțelege nimic, vă rog să vedeți că nu suntem singurii de această părere și aș dori să subliniez că atunci când am discutat această chestiune în Consiliu în mai, uneori se uh, trece cu vederea acest lucru. Majoritatea covârșitoare a statelor membre au susținut poziția Comisiei. Comisia nu acționează singură și Parlamentul a fost foarte limpede. Cred că cele trei instituții fac tot ce le stă în putință pentru a ajuta Polonia să rezolve această situație. Am primit răspunsurile guvernului polonez și le vom răspunde. Însă, vă rog să nu acceptați ideea că alte state membre au soluții identice. Vă vom detalia mai mult când vă vom răspunde, însă nu așa stau lucrurile. Nu există niciun stat membru în care ministrul de justiție poate, în mod arbitrar, să destituie un judecător sau să numească un judecător. Atunci când uh, punem uh, subiecte pe masă, cineva strigă, nu-i adevărat, vă rog să vă uitați în texte. Și asta am făcut. Ideea este că am scris recomandări detaliate. Guvernul polonez în această vară ne-a trimis două scrisori în care cerea clarificări. Am răspuns imediat, oferind acele clarificări și vă rog să ne ținem de aceste texte. Ceea ce mi se pare interesant sau puțin ironic este această cerere perpetuă de a fi respectuoși și cred că am fost respectuoși, însă reciproca nu este valabilă. Noi suntem deschiși la dialog și nu-mi pasă dacă voi fi atacat personal, dacă voi fi numit uh, idiot sau incompetent. Eu voi lucra în continuare pentru că este un subiect deosebit de important pentru viitorul Europei. Însă, la un moment dat, va trebui să facem o alegere renunțăm la subiect pentru că e prea dificil din punct de vedere politic sau ne vom folosi de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Și vreau să vă spun acum, astăzi, să nu existe neînțelegeri. Nu există nicio cale de a renunța la subiect pentru că este un subiect dificil din punct de vedere politic, pentru că Uniunea Europeană în ansamblu, atunci când vine vorba de contestarea separării puterilor, se va folosi de toate instrumentele la dispoziție ca să rezolve această problemă. Au existat întrebări și vreau să fiu foarte limpede. Nu doar chestiunea statului de drept, ci și întreaga funcționare a Uniunii Europene, din toate punctele de vedere, depinde de independența sistemului judiciar și de separarea clară a puterilor în stat. Dacă aceste lucruri sunt puse la îndoială, atunci trebuie să reacționez, să ne asigurăm că statele membre nu pornesc pe această cale. Aceasta este chestiunea pe care o discutăm astăzi. Și vreau să fiu foarte clar și din alt punct de vedere. Până la urmă, singurii care pot hotărâ soarta națiunii poloneze sunt polonezii. Noi nu putem face asta. Însă ceea ce putem face și ceea ce trebuie să facem, ceea ce suntem obligați să facem, este să spunem când suntem de părere că tratatele semnate și ratificate de statele membre sunt încălcate, trebuie să intervenim și să spunem asta. Cred că dacă nu am face asta, nu ne-am îndeplinit datoriile. Este datoria mea, este datoria Comisiei să o facă. Și vreau să spun, ca să fiu foarte limpede, nu este o chestiune personală. Aici nu vorbesc în nume personal. Vorbesc în numele Comisiei. Și Comisia este unită din acest punct de vedere. Și atunci când vorbesc, și văd că aceasta este gândirea în multe state membre. După ce v-am ascultat, am impresia că vorbesc și în numele unei majorități din Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, First Vice Mulțumesc foarte mult, domnule prim vicepreședinte. Acest uh, subiect foarte important va fi discutat de coordonator și vom răspunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru introducere, pentru răspunsuri. Vă mulțumesc tuturor. Și acum uh, trecem mai departe. Colleagues, um, if you're leaving, please leave quietly. We have... Stimați colegi, dacă plecați, vă rog să o faceți în liniște pentru că mai avem și alte puncte de discutat. Do you have a point of order? Can you do it quickly, uh, Mr. Jurek? One minute for your point of order. Thank you. Go ahead. Domnule Jurek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte nu vă subminez dreptul de a scurta lista de vorbitori din afara acestei comisii, însă problema este că ați spus că toți membrii care nu fac parte din Comisia Libe și care doresc să ia cuvântul, vor lua cuvântul. Profesorul Krasnodanski a cerut să ia cuvântul de la bun început și nu i s-a dat cuvântul. Eu am luat cuvântul, la fel ca Frank Engel, și vă rog să respectați uh, egalitatea de tratament atunci când vine vorba de lorea cuvântului. Mulțumesc. Vă mulțumesc că ați luat cuvântul foarte calm. Cei am luat cinci uh, intervenții de la membrii din afara comisiei noastre. Cred că este suficient și astfel a avut timp și domnul prim vicepreședinte să răspundă dacă avea mai mulți vorbitori, uh, dumneavoastră nu mai avea timp să răspundă. Însă vă mulțumesc pentru intervenția calmă. Stimați colegi, să trecem acum la următorul punct, către o strategie a comerțului digital, un subiect mai puțin controversat, bănuiesc. Dacă toată lumea este gata, Comisia Inter redactează un raport din proprie inițiativă și raportarea este Mariet Cheșache din partea ALDE și Comisia Libe a decis în decembrie că ar trebui să redacteze un aviz. Bineînțeles, totul se leagă și de fluxurile de date și protecția datelor și așa mai departe. Este un raport uh, oportun pentru că uh, negocierile cu Japonia se încheie și la reuniunea ministerială a OMC. Discuțiile se vor axa pe comerț uh, electronic. Acum, doamna Mlinar este raportoarea. Vă rog să vă prezentați proiectul de raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. După această dezbatere aprinsă, să trecem la chestiuni mai normale și sper că ne putem calma. Subiectul nostru se referă la comerțul digital. Companiile europene toate dimensiunile au acest uh, schimburi online. Acest uh, comerț nu exista acum 15 ani, însă acum are un impact foarte mare asupra creșterii PIB-ului și a schimbului de bunuri. Această transformare afectează radical conceptul de comerț, așa cum îl cunoșteam. În ceea ce privește bunurile și serviciile, trei sferturi din schimburile din Uniunea Europeană pot, fi, pot avea acum uh, loc pe distanțe mari. Și economia digitală și regulile internaționale trebuie să se adapteze la situație. Însă acest lucru nu se întâmplă, este o provocare pentru noi, Uniunea Europeană, ca o comunitate a valorilor și este și o oportunitate ca să stabilim standarde cât se poate de înalte la nivel mondial. Nu îmi pot imagina includerea fluxului de date în acordurile comerciale fără a respecta uh, dreptul la intimitate și dreptul la protejarea datelor. Până acum, aceste drepturi uh, nu au fost incluse, însă ele sunt nenegociabile. Achiul comunitar uh, permite deja fluxul de date și există reguli pentru a evalua nivelul de protecție din statele terțe, decizia de adecvare și se codifică instrumentele folosite pentru transferuri internaționale. De asemenea, există două opțiuni suplimentare pentru a facilita schimbul de date personale. În ceea ce privește protecționismul și cerințe nejustificate de localizarea datelor, trebuie să ținem minte că regulile privind transferul de date personale poate să prevină acest schimb de date în statele terțe dacă nu, acestea nu îndeplinesc standardele europene. De asemenea, localizarea datelor și echipamentelor trebuie să respecte drepturile și legile europene. În ceea ce privește dat, protecția datelor și facilitarea comerțului internațional, aceste două aspecte trebuie să meargă mână în mână. Am două întrebări pentru Autoritatea de Protecție a Datelor și aș dori să primesc un răspuns ca să ne putem lămuri cu toții. În primul rând, care este, după părerea noastră, cel mai înalt nivel posibil de apărare a acestor drepturi în cadrul uh, negocierilor și uh, Uh, tratatelor și ce părere aveți despre um, regula privind adecvarea. Mulțumesc, uh, Angelica, pentru prezentare. Avem și câțiva raportori din umbră astăzi. În primul rând de la PPE, doamna Radev. A, cineva înlocuiește pe doamna Radev. As I said, I will be replaced. Doamna Mețola, mulțumesc. O rapor, îl înlocuiesc pe raportorul nostru membru, domnul Emil Radev, care nu poate fi astăzi prezent. El consideră că noile tehnologii și digitalizarea afectează toate aspectele vieții noastre, de la modul în care ne îndeplinim activitățile zilnice uh, și modul în care lucrăm. Fluxurile de date au crescut enorm în ultimii ani, generând miliarde de euro de creștere economică de fapt, chiar atunci când uh, fluxul de global de bunuri și servicii a scăzut din cauza crizei economice, fluxurile de date comerciale au continuat să crească. În ciuda potențialului economic, multe reguli comerciale existente nu reflectă această nouă realitate. Unele țări folosesc restricții protecționiste pentru a obține un avantaj competitiv sau pentru alte obiective nelegitime și uh, uh, rezultatul uh, de dezintegrare a uh, rețelor globale uh, este în detrimentul afacerilor. Grupul PPE consideră că accesul la piață și liberta, libera, liberul flux al datelor drept extrem de importante pentru economia europeană. Trebuie să asigurăm uh, fluxul de date neîngrădite și în același timp să respectăm standardele de protecție a datelor foarte înalte. Trebuie să permitem Uniunii să promoveze reguli uh, globale care să reacționeze la evoluțiile digitale în diferite forumuri internaționale prin definirea unei poziții europene care să satisfacă aceste cerințe, să construim uh, încredere comună și să facilităm fluxurile de date în țări terțe și pentru asta Comisia ar trebui să continue discuțiile cu partenerii internaționali în legătură cu uh, decizii de adecvare posibile. Pentru a încheia, raportul nostru consideră că acest aviz va contribui la dezbaterea la nivel european și este nerăbdător să colaboreze cu raportorul principal și cu celălalt raportor din urmă pentru a realiza acest lucru. Doamna Grapini. Domnule președinte, de la început vreau să spun că mi se pare uh, corect ca noi, ca și Comisie Libe, să avem un aviz, să avem uh, o opinie, pentru că dacă ne uităm la tratate, despre care chiar am discutat uh, la primul punct, vom vedea că tratatele UE impun ca pe lângă promovarea valorilor inclusiv ajutorul de dezvoltare a țărilor cele mai sărace avem în tratate prevăzut și promovarea unor standarde sociale de mediu și Uh, și respectarea drepturilor omului în întreaga lume. Așadar, este binevenit avizul Comisiei Libe. Pe de altă parte, aș vrea să subliniez aici um, uh, următorul lucru uh, așa cum și dumneavoastră spuneați se, e pe final încheierea tratatului cu japonia de altfel toate tratatele comerciale toată politica comercială poate să fie un instrument puternic care să contribuie la promovarea drepturilor omului în țările terțe dacă aceste tratate comerciale sunt etice echitabile uh, transparente și care uh, uh, nu pun în dezavantaj o parte sau alta din, din acel tratat. Și cred foarte mult în politica aceasta externă de cooperare pentru dezvoltare pentru că până la urmă cazurile de încălcare a drepturilor omului se pot constata și în lanțurile globale de aprovizionare și în politica politica comercială uh, și în uh, politica de, de presiune pe care o fac uh, marile corporații asupra imm urilor și cred foarte mult că este important ca, um, ca acest raport care a fost din proprie inițiativă să aibă o finalitate cu impact concret prin ceea ce se va decide final de către noi de parlament și de către comisie. până la urmă revoluția digitală a ridicat și nu trebuie să fugim de acest lucru a ridicat noi probleme legate de protecția consumatorului controlului a datelor cu caracter personal atât în ue cât și la nivel internațional și cred că trebuie să avem grijă uh, noi și comisia cum garantăm până la urmă drepturile fundamentale ale cetățenilor în uniunea europeană la viață privată la protecția datelor cu caracter personal? sunt nenumărate întrebări pe care le primim sunt sigură toți colegii noștri când ne întoarcem acasă există încă neîncrederea în uh, sistemul pe care îl avem de protecție a datelor. vreau să mai subliniez că Uh, ar trebui să stabilim niște norme pentru comerțul electronic și fluxurile transfrontaliere de date pentru a aborda noi forme de protecționism digital în deplină conformitate cu normele privind protecția de confidențialitate a datelor. Nu putem să mergem înapoi. Trebuie să dezvoltăm comerțul electronic, trebuie să dezvoltăm comerțul transfrontalier, dar în paralel trebuie să asigurăm acest sistem de protecție. Și cred că uh, noi ca uniune europeană trebuie uh, să, ne asigurăm că partenerii noștri respectă regulile și angajamentele asumate eu mi am spus cuvântul la toate uh, tratatele și cel cu canada și ttip ul care este acum în stand by și celelalte cu elveția toate statele membre ale uniunii europene trebuie să poată beneficia de avantajul acestor acorduri comerciale nediscriminatoriu noi trebuie să avem o poziție fermă împotriva practicilor neloiale comerciale prin măsuri de anti și anti corupție avem încă problemă uh, cu acest, lucru uh, corupția să nu uităm reprezintă un adevărat flagel asupra economiilor și societăților și mai ales în țările mai sărace și eu cred că acordurile comerciale în final ar putea fi utilizate în continuare pentru a combate și corupția și sărăcia și de aceea uh, încerc cu grupul meu să mi aduc aportul la acest raport și sper într o bună colaborare cu raportorii celorlalte grupuri. mulțumesc. Thank you. And ECR Shad. Mulțumesc, domnul Dolt, ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului și raportorului de umbră pentru munca de până acum. Uh, sunt raportor și pentru avizul de la IMCO, deci sunt foarte concentrat pe uh, aceste chestiuni, dar mă voi concentra pe competențele de la LIBE. Grupul ECR salută uh, Uh, scopul Comisiei de a facilita comerțul digital internațional și activitatea care s-a făcut deja în acest domeniu este o activitate care are mare potențial de creștere și Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de servicii digitale, dar trebuie să rămânem proactivi și să încurajăm inovația și să stimulăm concurența în uh, uh, epoca digitală. Și, cum a spus și doamna Grapini, uh, comerțul îmbogățește și pe toată lumea și creează lucruri bune și pentru cei săraci și pentru cei bogați. Dar provocarea aici este cum ne asigurăm că regulile noastre de protecție a datelor sunt respectate și în, toat, în toată lumea și în același timp că există un flux liber de date. Deci nu putem să diluăm regulile noastre de protecție a datelor și nimeni nu sugerează aici să facem așa ceva. Dar fluxul liber al datelor trebuie de asemenea garantat. Asta este un factor extrem de important pentru a asigura că se produce comerțul digital și toți cei cu care am vorbit pe acest subiect ne-au asigurat, ne-au spus că acordurile de liber schimb poate nu sunt cea mai bună modalitate de a aborda fluxul liber de date și regulile de adecvare. Pentru că aceste uh, acorduri comerciale nu prea pot fi schimbate. E foarte greu ca după câțiva ani de la semnarea unui acord comercial, când se schimbă legislația, să schimb și acordul respectiv. E destul de dificil de făcut și de aceea noi, ECRU, credem că trebuie să existe niște acorduri specifice de adecvare și că ar trebui să ne concentrăm pe acestea la fel ca EU Privacy Shield, uh, dar uh, la fel cum negociem cu Japonia, ar trebui să încurajăm Comisia și să dăm puterea să se concentreze pe aceste acorduri de adecvare cu toată lumea, care să fie semnate cu toată lumea, pentru că altfel, dacă nu facem asta, uh, există un pericol ca da, protecția datelor să fie folosită ca o modalitate de a bloca comerțul, ca o barieră non-tarifară și de a afecta consumatorii și afacerile și în special cei, pe cei din Europa. Vrem, nu vrem să se întâmple asta, dar cred că există o cale și Comisia deja lucrează asupra ei și susțin Comisia uh, în ce face și sunt nerăbdător să văd raportul și să lucrez împreună cu ceilalți colegi uh, raportori. Mulțumesc, domnul Ian Olbrich, pentru vers. Mulțumesc foarte mult. Uh, pot uh, susține ceea ce s-a spus în ce privește protecția datelor în general și în, uh, în chestiunea comerțului digital. Cred că ar trebui să stabilim niște principii de bază în legătură cu modul în care vrem să abordăm această chestiune și în lumina faptului că nu e vorba doar de acorduri bilaterale, ci și de acordul interministerial al Organizației Mondiale a Comerțului, uh, care va dezbate aceste chestiuni și cred că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o poziție. Cum vrem să abordăm această chestiune? Proactiv sau mai degrabă reactiv uh, să reacționăm la propunerea altora? Pentru că sigur că sunt diverse opinii în, în lume cu în legătură cu acest subiect, mai ales dacă ne uităm la întrebarea cum să realizăm protecția datelor. Uniunea Europeană are o abordare natura, în mod natural diferită de Statele Unite, pentru că în Uniunea Europeană protecția datelor reprezintă un drept fundamental. Deci sunt de acord și cu domnul Dalton când spune că pentru noi uh, N-ar uh, fi o idee bună să punem protecția datelor într-un acord uh, comercial, pentru că e un drept fundamental pe care nu putem să-l, uh, cu care nu putem să negociem. Ci mai degrabă ar trebui să ne asigurăm că celelalte țări ajung la același nivel de protecție ca și noi și atunci nu mai avem de vorbit despre asta în legătură cu o problemă de liber comerț, ci să spunem că am stabilit niște și am atins niște standarde comune prin negocierile Comisiei. Și cred că trebuie să facem un follow-up aici prin, uh, uh, la rezoluțiile pe care le-am avut la negocierile TTIP și altele similare, unde am spus că mai întâi trebuie luate decizii de adecvare și că asta e prioritatea noastră și dacă asta nu se poate realiza, atunci poziția noastră următoare pe aceste chestiuni comerciale este că ar trebui întotdeauna să existe o clauză orizontală pentru protecția datelor personale, care nu trebuie să fie condiționată de nimic ca să putem proteja cu siguranță schema noastră de date personale, de protecția datelor personale, dar de asemenea să nu există o localizare nejustificată a datelor și uh, în alte țări partenere și uh, astăzi, sigur, conform regulilor uh, GATT, Organizației de Tarife și Comerț, aceste standarde de protecție a datelor, de exemplu, n-ar trebui folosite pentru alte scopuri decât protecția datelor sau uh, ce obțin să nu există intenția de a se folosi în alte scopuri și în toate cazurile în care nu există o, o, o decizie de adecvare a uh, protecției datelor, să existe o clauză orizontală care să ne permită uh, aplicarea regulilor noastre de protecție a datelor. Nu cred că sunt chestiuni controversate, pentru că avem un acord destul de larg pe aceste chestiuni în rezoluții, dar cred că e important să uh, repetăm aceste lucruri și să ne repetăm poziția cu, la, față de partenerii noștri de negociere, ca să înțeleagă că pentru noi e un subiect foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc, Ian. Ana Gomes, te rog. Nu cred că ar trebui să fim naivi și să considerăm că tot comerțul este minunat și că efectele se vor vedea la toți. Poate că dacă e comerț corect, atunci se va întâmpla. Dacă nu, nu, nu îi va face mai bogați pe cei din uh, poziții înalte și va sărăci pe ceilalți. Și asta este ceea ce vedem. Deci ar trebui să oprim acest uh, nonsens că comerțul e minunat complet. Nu e. Treaba noastră este să-l reglementăm ca să-l facem corect pentru toată lumea inclusiv în interiorul Uniunii. Și din acest punct de vedere, dați-mi voi să spun că, într-adevăr, protecția datelor nu este doar un drept fundamental, ci esențial pentru siguranța tranzacțiilor. Dacă vrem într-adevăr să promovăm comerțul, trebuie să promovăm protecția datelor, pentru că altfel nu va exista niciun fel de încredere în tranzacțiile comerciale. Deci ăsta este un instrument crucial în afară de a fi un drept uman, un drept fundamental, așa cum este pentru noi în Uniunea Europeană, dar nu e pentru alții. Și știm asta, în special pentru partenerii ăștia americani nu e. Dar întrebarea mea se adresează către raportor și către comisie. Și anume, putem continua să vorbim despre facilitarea comerțului digital, care este din ce în ce mai mult comerțul epocii în care trăim, dacă ignorăm, așa cum continuăm să facem, pericolele legate de uh, spălarea de bani pe care facilitează comerțul digital, dacă ignorăm pericolul uh, legat de uh, impozitarea corectă, că, și anume pericolul că statele sunt afectate în încasările lor ă, de impozite ă, de acest comerț dacă nu se vor impune reglementări corespunzătoare. Mă gândesc la Bitcoin și la toate celelalte monede virtuale. Iată, suntem în președinția Estona a Uniunii Europene și aparent sunt câțiva oameni care sunt foarte bucuroși să spună că Estonia își lansează o monedă virtuală. Dar ce e asta dacă nu un instrument de spălare de bani și pentru crimă organizată? și pentru fraudarea uh, impozitelor, dacă atât timp cât este nereglementat. Uh, unde ne situăm noi uh, față de toate aceste tehnologii, blockchain, fintech? Deci putem să continuăm să le ignorăm dacă suntem serioși în legătură cu facilitarea comerțului digital într-un mod uh, corect? Mulțumesc, Ana. Avem un vot la 11 și mai dau cuvântul EDP și după aceea uh, vor, uh, uh, raportorului. Deci, domnule Lem, EDP, vă rog. Mr. Lem, please. thank you, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde la prima întrebare, credem că drepturile cetățenilor europeni ar trebui să fie mai bine protejate, lăsând aceste aspecte în afara acordurilor comerciale, un lucru spus de domnul Juncker în 2016 în discursul său, când a spus că uh, această protecție a datelor uh, este un drept fundamental, nu are ce căuta în acordurile comerciale. Dacă ar intra în acordurile comerciale, atunci ne dorim să existe o clauză orizontală, să existe o excepție, astfel încât să ne asigurăm că cadrul de protecție a datelor în Uniunea Europeană este respectat. Aceasta este poziția noastră. Suntem și pentru decide de adecvare. Acolo, organizația noastră are un rol consultativ acesta ar fi răspunsul nostru pentru prima întrebare. În ceea ce privește a doua întrebare, cum suntem noi implicați acum în uh, negocierile comerciale? Uh, în acest context, EDPS nu este consultat, pentru că nu, da, dacă nu există un impact asupra protecției datelor, când există un impact asupra protecțiilor datelor, atunci EDPS are competențe și ar trebui să fie consultat. S-a întâmplat în trecut, am fost consultați de la început în stadii anticipiente la acordurile internațional, așa s-a întâmplat lucru, așa s-au întâmplat lucrurile în cazul de Home. EDPS a respectat uh, procedura impusă în ceea ce privește accesul restricționat la documente, dar EDPS nu a fost uh, consultat, nu a fost consultat niciodată în ceea ce privește negocierile pentru acorduri comerciale. În februarie 2010, EDPS a făcut un aviz, un aviz din propria inițiativă, în contextul negocierilor ACTA pe baza articolului 41.2 din regulament. Iar în 2012, după ce s-a făcut propunerea pentru acord în presă, EDPS s-a hotărât să facă un al doilea aviz din propria inițiativă. Mai recent, în documentul realizat de EDPS, putem spune că EDPS nu a fost consultat în stadiu incipient, nici în mod uh, oficial, doar la nivel neoficial. Uh, și asta pentru că statele membre ne-au spus ce se întâmplă, știm că există acest uh, document. Credem că ar fi o idee bună pentru, legisla- pentru partea legislativă să consolideze rolul EDPS în uh, negocierile acordurilor comerciale care au impact asupra protecției datelor. Doamna Milnar, vă rog, puteți încheia discuția. Mulțumesc pentru acest prim schimb de opinie. Am avut deja o reuniune cu părțile interesate. Aștept cu nerăbdare această cooperare. Așa cum se poate vedea, există anumite chestiuni de rezolvat, însă, cum spuneau și colegii mei, cred că e în interesul nostru al Parlamentului să avem o poziție bună, una care să se bucure de o majoritate largă, să sperăm, și aștept cu nerăbdare cooperarea cu Comisia. Mul- Mulțumesc, vă mulțumim pentru schimbul de păreri. 27 septembrie în termenul până când trebuie să avem avizul, apoi în 28 septembrie termenul pentru amendamente, votul în, în noiembrie în 22-23. Vom vota la ora 11, acum facem o pauză de 10 minute, vă rog să aveți cartelele de vot pregătite. Colleagues, uh, please uh, take... Stimați colegi, vă rog să luați loc, vom începe imediat. Mr. Chairman, can we get on with this, please? Domnule președinte, putem să începem, vă rog? Um, yes, of course we will. Da, bineînțeles. Once your colleagues have all sat down. Odată ce toți colegii vor lua loc. Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile, vom începe votul. Okay, colleagues. Okay. So we begin with the... Începem. Avem două documente din partea domnului Jezek. Începem cu proiectul de aviz pentru bugetul general al Uniunii Europene anul 2018. Se pare că mai există multe discuții în sală acum după vacanță, dar vă rog să începem. Toată lumea pregătită? Bine, toată lumea e pregătită, mulți își doresc să începem cât de repede, așa, de, așa că haideți să o facem. Avem uh, proiectul de aviz pentru 2018, buget general, raportul domnului Iezec și începem cu aliniatul 1, compromisul 1. S-a deschis votul. Știu că a fost o vară lungă, dacă ați uitat cumva între timp cum să votați, trebuie să apăsați cu degetul pe buton. S-a închis votul. Se adoptă. Stimați colegi, 2A, compromisul 2A, s-a deschis votul. Toată lumea e cam înceată astăzi. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 2B. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. Amendamentul 11. S-a închis votul. Se respinge. Da, a fost o vară foarte lungă, toată lumea foarte relaxată. Amendamentul 12, prima parte, s-a deschis votul. Amendamentul 12, prima parte, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12, a doua parte, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. Nu, președintele își cere scuză. Amendamentul 26. S-a deschis votul. Amendamentul 26. S-a închis votul. Se respingem. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis. Să respingem. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45. Prima parte. Amendamentul 45, a doua parte. S-a deschis votul. Sau partea întâi. Partea 1. Stimați colegi, îmi cer scuze. Amendamentul 45, prima parte. S-a deschis votul. Prima parte. Am făcut deja două greșeli astăzi. S-a închis votul. Se respinge. 45, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45, partea a treia. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 48, prima parte. S-a închis votul. Se adoptă 48, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm textul astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 40 de voturi pentru, nou împotrivă, nici o abținere. Felicitări raportorului și trecem la ultima listă de vot pe astăzi în ceea ce privește bugetul în 2018, raportorul din nou domnul Iezec și acestea sunt amendamente bugetare. Libe 6024. S-a deschis votul. Votăm. Pentru cine nu a înțeles, Libe 6024. Amendament bugetar. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Libe 6021 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Libe 6001 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Libe 6002 s-a deschis votul. Să închezi votul. Se adoptă. 6003 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6012 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6036 s-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. 6048 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6013 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6026 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6032 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6034. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6037. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 6033 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6043 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6045 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6018 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6047 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6025 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6027 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6030 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6035. S-a deschis votul. șase mi treizeci și cinci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6020. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6004. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6005. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6006 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6007 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6014 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6008. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6022. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6009. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6010. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6029. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6023 s-a deschis votul. La 6023 s-a închis votul. Se adoptă. 6042 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6044 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6046. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6017 și 6051 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6050. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6016 și 6049 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi pentru, 9 împotrivă și nicio abținere. Felicitări raportorului. Vă mulțumesc, dragi colegi, am terminat de votat și s-a terminat și ședința. Mai aveți intervenții? Nu. Se termină acum și vara. Vă mulțumesc pentru răbdare. Uh, și ne revedem în septembrie.